la sessione è ripresa buongiorno a tutti Bună dimineața tuturor! Redeschidem sesiunea noastră. Vă rog să luați loc. Avem o zi lungă de voturi și astăzi. Așa că haideți să încercăm să facem ceea ce trebuie să facem cât de bine cu putință. Aș dori să-i mulțumesc lui Martin Schulz fostul președinte pentru toată munca pe care a făcut-o. Așa cum am făcut-o și mai devreme, vreau să-i urez și acum toate cele bune pentru viitoarea sa carieră politică în Germania.